Următorul punct e, sunt întrebările orale cu privire la programul Energie Inteligentă Europa. Dau cuvântul acum raportorului, domnul Carvalho, aveți două minute. Doamna Carvalho. Comisariu. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Mai întâi aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia de a adresa această întrebare domnului comisar în legătură cu continuarea programului Europa Energie Inteligentă. Utilizarea energiilor regenerabile, a conservării energiei sunt cruciale în creșterea economică, în crearea de locuri de muncă. Uniunea Europeană a aplicat strategii și legislații în acest domeniu care sunt ambițioase dar toate politicile au nevoie de instrumente puternice care să se lege de nivelul local și regional. Acest program și agenția corespunzătoare au contribuit uh, în mod considerabil la implementarea eficienței energetice și a legislației legate de energie regenerabile, în special pentru a sprijini proiectele novatoare în special activități cum ar fi pactele autorităților locale, pactul legat de insule, trebuie continuate și chiar intensificate. Mai ales într-o perioadă de criză, aceste programe, cum ar fi cele menționate, sunt fundamentale pentru creșterea economică. Acestea fiind spus, aș dori să pun următoarea întrebare Comisiei. Mai întâi, ce planuri are Comisia pentru a asigura un loc important pentru acest program Energie Inteligentă Europa în perioada 2014-2018. În al doilea rând, cum are de gând Comisia să îmbunătățească programul? În al treilea rând, cum va fi finanțat acest program Energie Inteligentă în orizontul UE 2020? Ce fonduri doriți să alocați? Mulțumesc, președinta. Mulțumesc. Acum, domnul Watson, două minute. Mulțumesc, președinte. Uniunea Europeană funcționează cel mai bine atunci când ia sume relativ mici și le folosește pentru a coopera cu autorități locale și agenții, uh, bazându-se pe cele mai bune practice și cofinanțând proiecte din zonele sale de prioritate. Programul uh, Energie Inteligentă în Europa și programul pentru competitivitate și inovație sunt exemple extraordinare uh, Uh, în acest sens uh, privind lupta împotriva schimbărilor climatice. Comisia va înțelege așadar îngrijorarea Parlamentului când am aflat de planurile de a elimina programe care încurajează cetățenii să folosească energia mai înțelept și să ajute Uniunea să-și îndeplinească angajamentele de la Kyoto. Comisia a vorbit despre continuarea activității în acest domeniu de a o generaliza și de a oferi noi programe de finanțare. Comisarul Oettinger sugera ieri că uh, Intelligent Energy Europe putea să, ar putea să continue până în 2020, dar nu știm dacă va exista sau nu un program dedicat. Nu? Și vrem să știm dacă va avea acest nou program vizibilitatea pe care a avut-o cel vechi. Vrem să știu dacă putem uh, implica societatea civilă și o putem angaja în același fel cum a spus uh, domnul Cornelius, facilitatea europeană de asistență pentru autoritățile locale a, a adunat fonduri uriașe pentru a de, a, determina a, îmbunătățirea din punct de vedere termic a caselor, pentru îmbunătățirea transportului public, pentru ca energiile să folosească în mod inteligent, pentru ca clădirile să folosească în mod inteligent energia și așa mai departe. Dacă acest program ar dispărea, asta ar fi o mare pierdere pentru enorm de multe activități descentralizate menite să promoveze uh, utilizarea energiilor uh, uh ecologice și uh, economia de energie. Întrebarea mea este, și-a pierdut Comisia Busola când vine vorba de energie regenerabilă? De ce bagă bani în rețele de distribuție a gazelor în beneficiul unor companii care deja fac profituri de miliarde de euro, mai degrabă decât să bage bani în această viziune pe care încă o mai susține la mod declarativ a unei Europe bazată pe energie regenerabilă eh, și prin care putem să ne îndeplinim scopul de a reduce emisiile de carbon cu 80% până în 2050? Președinte, mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Turme două minute. Domnul Turme. Domnule Lewandowski, nu sunt preocupat, sunt supărat. Nu pe dumneavoastră în mod personal, ci pe cei de la Digi Energie și Digi Cercetare, care sunt pe cale să îl, se elimine un pro, unul dintre cele mai in, uh, inteligente programe pe care le-am avut. Studii cu privire la uh, parcuri eoliene la Marea Nordului, uh, îmbunătățiri uh, ale re, directivei cu privire la eficiența clădirilor, uh, îmbunătățiri și măsuri suplimentare uh, pentru a vedea cum putem crea, uh, construi case en, cu bilanț energetic zero și multe alte uh, astfel de elemente. De ce toate acestea urmează să fie distruse? De ce? Și dacă doamna Gign Quinn și domnul Oettinger nu vin cu un proiect concret, noi, la Parlament vom fi obligați să scoatem de la arhivă, să spun așa, vechiul program cu privire la inovație și pentru 2020 să ne bazăm pe ceea ce ar trebui să fie acest lucru, un program separat de cercetare și un program bun de inovare. Colegii prezenți știu cât de important este pentru noi acest program și ne așteptăm de la doamna Gang Queen și de la domnul Oettinger la un răspuns concret, uh, înscris și cât se poate de rapid. Eliminarea acestui program este o travă într-un moment în care trebuie să câștigăm încrederea cetățenilor europeni cei care sunt motivați în Europa uh, să susțină politicile europene, e bine, tocmai uh, pe ei îi lovim și nu se poate accepta acest lucru. Vă mulțumesc. Doamna Riera Madurel, două minute. Grupul a venit de... Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Grupul meu a apărat puternic ideea măririi bugetului pentru cercetare, pentru a dezvolta energie regenerabilă dar vrem să vedem rezultatele acestor cercetări și anume că contribuie la eficiența energetică și energia regenerabilă. Pentru că acestea să aibă loc, trebuie să vedem măsurile însoțite de alte măsuri importante și ele, sprijinul pentru măsuri de promovare a intrării pe piața tehnologiei care rezultă din această cercetare și, de asemenea, eliminarea unor bariere non-tehnologice care ar putea altfel să ducă la eșecuri ale pieței. Putem face aceasta prin activități de sensibilizare, conștientizare a publicului, prin mobilizarea de investiții pe plan local și a celor implicați. Aici aș menționa pactul primarilor. Mm, iar în legătură cu acest uh, program, uh, Energie Inteligentă Europa le-a acoperit până acum uh, cu mare succes, după cum am văzut din rezultatele obținute, iar programul a fost extrem de benefic pentru sprijinul dat IMM-urilor. Iată de ce aș vrea să spun aici și acum că grupul meu sprijină continuarea pe linia acestor obiective și vrem să vedem finanțarea clară pentru acestea. Mulțumesc! Președinta, mulțumim. Acum domnul Paxas, două minute. Bună, pirmininke, gerbimi colegos. Doamnă președinte, stimați colegi, programul Energie Inteligentă Europa a creat condițiile pentru ca întreprinderile și statele membre să poată finanța anumite uh, studii de cercetare este un mare pas înainte uh, în combaterea schimbărilor climatice și în utilizarea îmbunătățită a resurselor energetice. Dar dacă dorim să vorbim într-adevăr despre energie inteligentă, ar trebui să ne bazăm pe alte principii energia eoliană, solară, despre acestea ar trebui să vorbim, energia uh, uh, din surse hidrologice. Ar trebui să căutăm surse alternative uh, de energie și toate programele europene ar trebui să aibă asta ca scop. Ar trebui să sprijinim investiții în tehnologii energetice durabile și energiile regenerabile. Trebuie ca în ziua de azi să avem uh, proiecte noi, uh, Nu trebuie să uităm uh, energia uh, pe bază de hidrogen, uh, energia nucleară de, de nouă generație. De deciziile noastre uh, decide uh, depinde uh, viitorul cetățenilor europeni. Aceasta ar trebui să fie uh, principiile noastre. Vă mulțumesc. Care acum cuvântul domnul comisar Lewandowski. Thank you, Mrs. mulțumesc, doamnă președinte. Toate întrebările care au fost puse și toate comentariile făcute explicau, exprimau o îngrijorare profundă privind viitorul programului care a contribuit atât de mult la eficiența energetică și la energia uh, regenerabilă în Europa. Prin urmare, pot să vă asigur că rămâne același angajament din partea noastră și acesta trebuie să fie întărit și începește termenii financiare în viitor. Începește argumentele care s-au uh, menționat deja, s-au exprimat deja în ce privește utilitatea și valoarea adăugată a, energiei, a programului Intelligent Energy Europe 2, nu cred că trebuie să mai repet aceste argumente, dar ce trebuie să spun este că nu e vorba doar de un sentiment subiectiv, ci uh, este bazat pe o evaluare externă a programului, care în mod recent a ajuns la concluzia și citesc cu satisfacție că acest program este atât relevant cât și util pentru că rezolvă problemele legate de energia durabilă. Și după cum știți, programul a susținut mai mult de 500 de proiecte 50% dintre ele au fost proiecte ale unor întreprinderi mici și mijlocii. Pentru că asta a fost principala preocupare pe care a exprimat-o domnul Paxas două povești de succes ar trebui să intre în manuale în ce privește utilitatea acestui tip de program european comun. Uh, Solar Kimac și Helena Facility sunt două povești de succes, însă problema principală nu e legată de trecut sau de prezent, ci de viitor. Și răspunsul meu este că trebuie să Uh, gestionăm mai multe uh, ținte diferite. Sursele de energie regenerabilă sunt una, reprezintă una dintre aceste ținte, dar în același timp trebuie să răspundem și la întrebarea legată de securitatea și solidaritatea energetică și asta e o problemă atât, care a fost atât de tangibilă în 2009 atunci când s-au produs blocaje al fluxului de uh, gaze venind din Ucraina. S-a simțit foarte clar în bucătăriile <laughs> unor state membre. Uh, e un lucru pe care trebuie să-l abordăm și trebuie să folosim bani și, sigur, și pentru eficiența energetică, sigur, pentru energia uh, regenerabilă, dar și pentru rețelele de transport care contribuie la securitatea energetică și la solidaritate pe continent pe un continent care este încă atât de dependent de livrări de gaz din țări terțe. Țări care din, din timp în timp își mai arată puțin mușchii monopolului pe care îl dețin. Știți că nu este chiar dosarul meu, însă m-am uh, informat înainte să ajung în uh, fața dumneavoastră și preocuparea este de a atinge o coerență mai bună între inovație, cercetare și adaptarea la piață. De aceea, Comisia a considerat că uh, activitățile legate de program reprezintă o componentă energetică dedicată a noului program cadru. Asta este filozofia acțiunilor de mainstreaming, de generalizare și din, din multe surse suntem rugați să facem acest lucru uh, din acest punct de vedere, adică în orizontul anului 2020. Pot fi de acord și asta este ceea ce am făcut uh, în calitatea mea de responsabil pentru buget, dar sigur, uh, pot fi de acord că este o sumă mică, 743 de milioane de euro, însă prin intermediul fondurilor suplimentare atrase s-a dat un impact foarte clar, un impact foarte mare cu bani foarte puțini. Vă pot asigura că eficiența energetică și sursele de energie uh, regenerabilă ar trebui să fie întărite și mai mult. Implementarea și detaliile vin în 2012, însă știu deja că aceste lucruri ar trebui întărite și că este unul dintre puținele capitole din bugetul pe 2014-2020 care vor crește. Altele, în general, sunt înghețate nominal sau uh, chiar reduse. Asta a fost propunerea pentru viitor, să apărăm un buget mai mult sau mai puțin constant, înghețat din punct de vedere nominal, și să păstrăm coeziunea și uh, politica agricolă. Și există acest program numit uh, Horizon 2020, care s-a adoptat pe 30 noiembrie. Detaliile vor fi comunicate mai târziu, dar poate ar trebui să intrăm într-o discuție de detaliu pe baza acestor detalii de implementare și de asemenea uh, care este uh, locul uh, agenției executive pentru competitivitate și inovație. Din nou, evaluarea externă indică faptul că este un instrument util, deci rolul acestei agenții ar trebui să fie întărit. Am avut uh, evaluare externă a programului Intelligent Europe, uh, Intelligent Energy Europe Program 2, și credem că acesta va, ar trebui și el plasat mai bine din punct de vedere financiar, finanțat mai bine așadar, în uh, exercițiul 2014-2020 și iată, asta este opinia mea, aș zice că nu e vorba doar de o lozincă și de un slogan, ci este un indicator al faptului că în termeni financiari împărtășim complet valoarea Parlamentului în ce privește valoarea adăugată a acestor programe. Vă mulțumesc! Grazie, Mulțumesc. Începem acum dezbaterea cu vorbitorii în numele grupurilor politice. Începem cu Partidul Popular European. Del Castillo Vera, două minute. Doamna Del Castillo Vera. Eh, mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Cred că explicațiile dumneavoastră au fost extrem de logice și pline de bun simț. Aceste explicații coerente adesea intră în concurență cu alte reflexii care sunt și ele coerente și logice. Iar ce facem noi în Parlament acum este un avertisment în legătură cu un instrument care a fost extrem de încununat de succes și care nu ar trebui să dispară. Există alte soluții care teoretic ar putea să fie mai eficace, dar ce s-ar întâmpla, de fapt, ar fi că un instrument care a contribuit, într-adevăr, la multe programe cu rezultate impresionante în economisirea de energie ar fi eliminate. Nu o să le enumerez pe toate aceste programe. Elena, proiectul Green Light și multe altele și nu e nicio îndoială că aceste proiecte au fost de mare succes. În prezent uh, <clears throat> trecem printr-o criză foarte gravă în Europa, desigur, și e bine să vedem că acest proiect care se ocupă de inovație are atât de mare succes. Societățile care nu investesc în inovație și nu o utilizează ca forță motrice a dezvoltării nu vor putea supraviețui în mediul globalizat uh, competitiv. E un instrument care a fost foarte util pentru a dezvolta inovarea în sectorul energetic. Motiv pentru care, domnule comisar, contribuția noastră modestă este aceea de a insista asupra faptului că un astfel de instrument trebuie să fie menținut. Este sub amenințare și Trebuie cu foarte mare atenție să urmărim ce se întâmplă în legătură cu Intelligent Energy Europe. Mulțumesc, președinta, mulțumesc și acum de la Socialiști și Democrați, doamna Van Bremt, un minut. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, sper că veți transmite uh, răspunsul colegilor dumneavoastră, pentru că nu suntem foarte mulțumiți de răspunsurile dumneavoastră. Dacă dorim ca să avem independență energetică, ceea ce trebuie să facem este să ne asigurăm că ne concentrăm asupra energiilor regenerabile până de acum până în 2050. Nu există uh, obiective mai importante decât asta. Trebuie să ne asigurăm că se fac investiții mari aici, Comisia are un rol aici, dar avem nevoie și de programe, cum ar fi programul uh, Energie Inteligentă Europa. Pentru că trebuie să ne asigurăm că folosim uh, uh, sume uh, mici de bani pentru a avea proiecte eficiente. Trebuie să, ca bugetele să fie clare și alocate acestui uh, program. Asta vrem să vă auzim spunând astăzi, că există bugete și că sunt alocate pentru exact aceste obiective. Grazie. Uh, non vedo l'onore. Vă mulțumesc. Nu îl văd pe domnul Kurski în sală. Dau așadar cuvântul domnului Sosa Wagner. Luz, más luz, se dice que pedía Goethe en sus últimos momentos. Mai multă lumină. Asta a spus, asta a fost ultimele cuvinte ale lui Goethe. Acesta era și un bun guvernator și iată, am putea spune același lucru astăzi uh, când vorbim despre eficiență energetică. Uh, Europei îi lipsesc resursele energetice și trebuie să distingem între consumul uh, necesar și consumul superflu, care trebuie să fie controlat. Trebuie să existe o schimbare drastică în obiceiurile multor cetățeni europeni. Când analizăm criza, uh, solicităm austeritate și stimularea creșterii economice. Există foarte puține uh, moduri de mai bune de a obține aceste două obiective uh, decât energia. Avem nevoie de o rețea, de rețele integrate am făcut și un raport pe acest uh, subiect. Uh, avem nevoie de lucruri mai concrete decât până acum, care să consolideze Europa. Doar o politică integrată um, care ne permite să economisim, dar și să inovăm, ne va permite să mergem în direcția corectă. Toate um, acțiunile Comisiei în această direcție vor fi salutate de către noi. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Mezaroș. Un minut și jumătate. Doamnă președinte, Uniunea Europeană trebuie să pună în prim plan inovarea și să asigure o uh, furnizare cu energie durabilă. Criza uh, rusă a gazului, uh, Fukushima, dar și uh, faptul că nu vom mai avea uh, carburanți fosili, fac necesară uh, accentul pe energii regenerabile, iar programul Europa Energie Inteligentă exact acest obiectiv are și anume să ofere generațiilor viitoare energie durabilă, de asemenea să, elimine, să contribuie la o reducere a emisiilor de uh, CO2. Putem uh, sprijini IMM-urile, uh, stimula inovarea, crea locuri de muncă și stimula cercetarea și dezvoltarea și educația. Însă, în următorul plan bugetar, acest program nu a fost prevăzut, de aceea solicit Comisiei să facă tot ce este în putință pentru a asigura continuarea acestui program. În ciuda evenimentelor de la Fukushima, uh, energia atomică face parte din energiile inteligente pentru că această energie poate să furnizeze energie curată și neutră din punct de vedere al uh, emisiilor de CO2. Energia atomică trebuie să își găsească un loc în acest program. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Enciu, un minut

nu mai putem avea dubii că toate obiectivele vor fi uh, atinse și că Europa va fi mult mai uh, competitivă. Totul va deveni durabil. Săra, uh, săracii chinezi uh, se uită în direcția noastră și se tem de o dezvoltare fantastică a Europei să așteptăm uh, asta. Eu cred că mai degrabă râd de noi, pentru că noi nu știm cum să uh, ieșim din barca ce se scufundă. De mai multe ori am spus, când pacientul, și anume uh, producția de electricitate, este pe picioare, doar atunci putem să avem programe de inteligență de energie inteligentă. Nu merită să dăm bani pe, acest, pe alte uh, pe aceste produse energetice pentru că numai 2%, uh, pot să și le permită. Energia atomică, construcția de uh, centrale de energie atomică, e bine, China face asta. Iar noi vom citi la lumânare în Europa. La parola all'onorevole Vă mulțumesc. Doamna Iasolevska, un minut și jumătate. Șanovni Państwo. Mulțumesc, doamna președintă, domnilor și domnilor, domnule comisar. Unul dintre principalele obiective ale strategiei 2020 este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și promovarea tehnologiilor ecologice. Acest scop e greu de realizat în criza actuală, deci ar trebui să apreciem faptul că dispunem de instrumentul Energie Inteligente Europa. Funcționarea acestuia s-a dovedit și a dovedit că ipotezele de la care s-a plecat pentru crearea programului au contribuit la creșterea eficienței energetice, a promovării energiilor regenerabile și la schimbul dintre domeniul științei și cel al afacerilor. E o experiență care trebuie să continue. Această nouă fază ar trebui să fie deschisă noilor resurse, noilor tehnologii care vor permite unor state membre, în special celor unde e nevoie de schimbări, să reducă emisiile de dioxid de carbon. Noile resurse de energie care să ne dea independență reprezintă gazele din șisturi, lucru care e valabil și în Polonia. Succesul programului este că fiecare obiectiv a fost atins și a putut să fie evaluat mulțumită experților și echipelor de profesioniști care lucrează împreună cu agenția executivă. Deci poate ar trebui să ne gândim dacă această experiență nu se poate transfera și la alte instrumente pentru a mări eficiența acțiunilor noastre pentru o dezvoltare durabilă. Mulțumesc. Președinta, mulțumim. Acum, doamna Edith Herzog, un minut. Thanks, Chairman. So, Commissioner, we do have the EU... Mulțumesc, uh, domnule comisar. Avem strategia UE 2020, avem programul Intelligent Energy Europe, avem o instituție numită Agenția Executivă pentru Competitivitate și Energie și avem facilitatea Helena și ne spuneți că modul uh, cel mai bun de a progresa este să tăiem toate aceste lucruri. Asta ar fi cea mai scumpă cale de a ne îndepărta de țelurile noastre. Ce trebuie să facem este să îmbunătățim eficiența, să îmbunătățim eficiența în toată Europa, să implicăm mai multe IMM-uri. Asta este calea de urmat și asta susține Parlamentul în orizontul anului 2020. Trebuie să discutăm toate aceste programe în următoarele luni. Vă mulțumesc! Grație, la parola. Mulțumesc, are cuvântul domnul Pirilo, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Programul uh, pentru energie inteligentă prin instrumente comunitare este unul de mare succes. Peste 500 de proiecte finanțate și alte 3000 uh, uh, sunt implicate, 3000 de IMM-uri implicate arătând așadar valoarea adăugată pe care acest program l-a dat sectorului eficienței energetice. Ca și colegii mei, sunt preocupat de viitorul acestui program, care a jucat un rol central în acțiunile de sensibilizare și în schimbul de bune practici și în aplicarea politicilor energetice ale Uniunii Europene. Așadar, cer Comisiei Europene să fac eforturi pentru continuarea programului, pentru că întreruperea lui ar uh, uh, înșela foarte multe așteptări. Și trebuie uh, să-i oferim în cadrul financiar multianual finanțarea necesară. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Care acum, au acum cuvântul oratorii cu intervenții spontane. Începem cu domnul Sean Kelly. Vă rog. Am văzut în weekendul trecut cât de greu e să găsim unanimitate la orice pe plan european. Iată de ce, în chestiuni legate de economisire de energie și eficiență, e nevoie de mult timp pentru a ajunge, pentru a sensibiliza publicul. Dar cred că, în mare măsură, având de succesul programului Intelligent Energy Europe, acest lucru se va întâmpla și cu siguranță din experiența mea, în ultimele luni am fost uimit de numărul de afaceri, uh, localități uh, care mi s-au adresat cu proiecte menite să asigure că pot să fac economisiri și eficiențe de energie prin noi scheme. Din acest motiv e foarte important ca această schemă să continue, fie în forma actuală, fie integrată în uh, noul cadru financiar multianual. Sunt încrezător că domnul comisar Lewandowski, domnul comisar Oettinger, pe care l-am ascultat ieri, și doamna Gagan Quinn vor reuși să realizeze un pachet prin care toate acestea se pot întâmpla, să ne atingem țintele de 80% economisiri până în 2050. Mulțumesc. Grație, la parola all'onorevole. Președinta, mulțumesc foarte mult acum, doamna Meghine. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că domnul comisar a înțeles mesajul Parlamentului. Ne place acest program, e simplu, funcționează, deci vrem ca cel puțin obiectivele sale să fie menținute și cuprinse într-un program viitor. Ne preocupă faptul că nu ne atingem uh, țintele de eficiență energetică și durează ceva timp pentru ca publicul larg să se implice în acest aspect. În ceea ce privește orizontul 2020, ne preocupă faptul că acest concept de inteli- energie inteligentă s-ar putea pierde într-un program mai mare. Și drept urmare trebuie să ne asigurați că nu se va întâmpla acest lucru. Închei prin a spune, dacă nu e stricat, de ce încercăm să reparăm? Și sper că veți transmite acest mesaj colegilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Grazie, la parola all'onorevole Matula. Domnul Matula. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar

Domnule președinte, domnule comisar, susțin încercarea Comisiei de a crea obiective mai clare și de a îmbunătăți lucrurile, dar nu cred că trebuie să reinventăm roata. Dacă ceva funcționează, atunci funcționează. Nu trebuie să căutăm mereu neapărat o nouă versiune. Uneori e suficient să păstrezi lucrurile așa cum sunt. Programul Uh, Intelligent Energy Europe 2 funcționează, a ajutat cetățenii, IMM-urile, cum spuneau colegii mei, și a durat ceva până când să reușească să ajungă la cetățenii Uniunii Europene. Domnul comisar Oettinger a spus același lucru ieri, că a fost vorba de un proiect foarte bine planificat, foarte bine gândit și a spus că va mai oferi informații suplimentare mai târziu în legătură cu acest program. Am vrea să știm mai multe lucruri și să știm mai repede. Poate ne puteți spune în ce, ce va face Comisia în viitor cu acest proiect? Îl veți extinde? O să-l vedem uh, inclus în uh, viitorul cadru financiar multianual? s-a dat uh, atât de multă atenție cercetării program, în cadrul programului Horizon 2020. Acest pro, pro, proiect este foarte benefic imm și sunt atât de puține, ar trebui să dăm mai multă atenție. Mulțumesc, cred că doamna Țicău nu este în sală, așadar dau cuvântul domnului Balcitis. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar programul Energie Inteligentă Europa, de când a fost propus în 2003, s-a bucurat de un real interes. Mai mult de 200 de proiecte au fost aplicate care au contribuit la societatea bazată pe cunoaștere uh, în domeniul eficienței energetice și a energiilor regenerabile. Împărtășesc uh, îngrijorările colegilor cu privire la viitorul acestui program. Acesta ar trebui să fie prezent și în cadrul uh, cadrului financiar uh, următor, astfel încât mai multe IMM-uri, mai multe institute de cercetare să poată avea acces la finanțări pentru a crea o valoare adăugată în Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc! o formă de Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste programe ne ajută să evoluăm către economie bazată pe cunoaștere și să reducem dependența noastră. Trebuie să creștem aceste stimulente și investiții. De exemplu, în insulele Azore avem uh, un potențial uh, de uh, energie uh, extraordinar datorită vulcanilor care există, energie geotermală datorită vulcanilor care există în zonă. În San Miguel, în regiunea San Miguel, de exemplu, producem deja foarte multă electricitate din surse geotermale. în alte părți se produce energie electrică datorită valurilor eh, și mai sunt și multe alte surse de energie regenerabilă 100%. Acesta e viitorul. Europa trebuie să susțină astfel de proiecte. Președinte, mulțumesc. Are cuvântul domnul Pașca. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Pentru a obține o creștere economică durabilă, Uniunea Europeană are nevoie de suficientă energie. La ora actuală suntem dependenți de importurile din Asia și din Africa. Nu avem suficiente resurse de petrol și de gaze naturale și trebuie să căutăm surse ă, alternative. De aceea acest program de aceea a fost inițiat acest program energie inteligentă. Ar trebui, el era menit să fie o soluție să contribuie la găsirea de soluții inteligente și la surse alternative. Acest program va expira și trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla cu aceste cu inițiativele uh, sprijinite de acesta în viitor. Ce facem după 2013? Colegii mei și cu mine ne așteptăm de la dumneavoastră, domnule comisar, să ne răspundeți cât se poate de curând la această întrebare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Sikierski. Omawiany program obliguie nas do poprawy. Mulțumesc. Programul pe care îl discutăm își propune să întărească eficiența energetică. Nu utilizăm resursele energetice care îmi stau la dispoziție pe deplin și important ca programele existente să acopere un număr tot mai mare de beneficiari. Cred că educația în domeniul eficienței energetice și a economisirii de energie reprezintă un lucru pe care să-l promovăm pentru a avea o dezvoltare durabilă. Schimbările în noua politică ar trebui să fie prietenoasă față de mediul înconjurător. E vorba de reducerea emisiilor de dioxid de carbon, de economisiri de energie și e important din punctul de vedere al angajamentului nostru față de viitor. Ar trebui din toate aceste motive să adoptăm soluții moderne în materie de energie și să producem energie regenerabilă. Președinta, mulțumesc

doar pentru creterea eficienei energetice s au realizat peste două sute cincizeci de proiecte în sectoare precum

i în viitorul cadru financiar. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum are cuvântul comisarul Lewandowski, membri, nu trebuie să mă mai convingeți pe mine sau comisia în legătură cu utilitatea unui program care are rezultate atât de bune. În legătură cu utilitatea și eficacitatea costurilor, unde o sumă nu foarte mare, de 743 de milioane de euro, are un efect de pârghie foarte mare în ce privește eficiența economică pe care eficiența energetică, energiile regenerabile în Uniunea Europeană. De asemenea, în legătură cu implicarea <clears throat> IMM-urilor, e o parte dintre acești 3500 uh, de parteneri, o parte a acestora ar putea să intre în această categorie de întreprinderi mici și mijlocii, iar poziția Parlamentului, trebuie să precizez, nu a fost doar vizibilă prin uh, premii. Parlamentul a putut să mărească chiar și alocările pentru acest buget cu 10 milioane de euro și pentru anul următor cu 7,4 milioane. Deci este o convingere exprimată și în termeni bugetari de către Parlament. Programul nu urmează să dispară. Angajamentul nu poate să dispară pentru că este ceva care <clears throat> contribuie la realizarea strategiei Europa 2020 și eficiența energetică este una dintre cele șapte zone prioritare ale strategiei pentru viitorul Europei. Dar ar trebui să răspundem de asemenea nevoii de simplificare a programelor simplificarea, mainstream a fost atât de clar indicat în toate evaluările la diverse programe pe care le are Uniunea Europeană. Iată de ce e nevoie pe viitor, având în vedere și constrângerile, faptul că nu putem cheltui mai mulți bani, deci trebuie să vedem cum să cheltuim mai bine. Aici e vorba și de simplificarea Uh, programelor, dar nu dispariția unor programe și mai ales acest program care a rezultate atât de bune. Care este viitorul programului? Acesta trebuie să intre într-un cadru coerent care să lege cercetarea, dezvoltarea și uh, activitatea pe piață în pachetul uh, în creștere pentru orizontului 2020 de la 50 la 80 de miliarde de euro și pentru energia componentă energetică sigură, curată și eficientă. Nu putem să renunțăm în legătură cu chestiunea securității pe un continent care e atât de dependent uh, în anii următori și în orizontul lui 2020. Această securitate e o chestiune foarte importantă. Iar aici este clar această componentă energetică clasificată ca fiind curată și eficientă. Locul pentru energie inteligentă și un element dedicat pentru această componentă energetică. Deci, va fi un angajament extrem de vizibil în termeni monetari de asemenea și desigur că nu este singurul loc în care să se găsească bani pentru <clears throat> energie inteligentă, regenerabilă și eficientă, după cum probabil că știți, este atât de sus în ierarhia pentru fondurile structurale, unde sunt uh, mulți mai mulți bani și în regiunile intermediare sub 90% din media pe, din PIB pe cap de locuitor, există un domeniu de obiective foarte redus și eficiența energetică este pe primul loc printre obiectivele fondurilor structurale în acest domeniu, în acest tip de regiune ale Europei, unde se vor face angajamente de bani. Deci ce urmează e locul în care să se găsească Intelligent Energy în cadrul multianual financiar. În loc de 700 de milioane o să fie mai mult de un miliard de euro, dar nu pot să spun suma precisă astăzi, dar știu că e un pachet în creștere și acest angajament financiar care să fie garantat în cadrul financiar 2014-2020 și rolul Parlamentului European este foarte limpede în modelarea viitorului, a regulilor jocului în această componentă în cadrul financiar multianual. Mulțumesc. Președinta, mulțumim, domnule comisar. Discuția aceasta și dezbaterea se încheie. Urmează pe ordinea de zi raportul Schwab privind politica Uniunii Europene în domeniul concurenței. Așadar, o să dau imediat cuvântul raportorului, domnul Schwab, patru minute. Doamna președinte, domnule vicepreședinte, stimați colegi.